Bon, chers amis, il est deja. Dragi prieteni, s-a făcut între timp uh, ora 3 și 10. Uh, îl salut pe domnul Raviar Garat, care tocmai ce a intrat în sală. Nici nu m-a auzit. Ajungem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Este vorba despre prezentarea din partea departamentului tematic B a studiului privind pescuitul pelagic și industria conservelor în regiunile ultraperiferice. Comisia noastră a cerut din partea departamentului tematic B un astfel de studiu care a fost uh, realizat de către domnul Ian Goulding și de către domnul uh, Kim Stoberup din partea Megapesca. Acest studiu v-a fost trimis, sper că prin e-mail. Aveți și, și versiunea pe hârtie în sală. Și studiul în cauză oferă o analiză amănunțită a pescuitului de ton și a altor specii pelagice în regiunile ultraperiferice, E vorba despre stocurile de pește în fiecare regiune și care sunt tendințele economice în aceste zone. De asemenea, identifică amenințările la adresa sectorului pescuitului tonului și, de asemenea, spune și cum uh, poate, uh, pot contribui măsurile noi uh, politici comune a pescuitului pentru o mai bună supraviețuire a acestui sector. Domnul Goulding are la dispoziție circa 20 de minute pentru prezentare. Domnule Golding, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, îmi face o mare plăcere să mă aflu astăzi printre dumneavoastră. Așa cum s-a spus, am fost invitat să pregătim un studiu în privința uh, pescuitului și industriei conservelor din uh, regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene. Astăzi vă voi vorbi în principal despre obiectivele acestui studiu. Vă voi vorbi și despre resursele de ton din aceste regiuni ultraperiferice, cât și despre rolul uh, sectorului pescuitului de ton în fiecare dintre cele mai importante dintre aceste regiuni ultraperiferice. Mm, pentru unele dintre regiuni, uh, regiunile mai mici, uh, tonul nu are mare relevanță. Apoi vă voi vorbi despre măsurile de sprijin ale Uniunii Europene pentru acest sector și, pe scurt, voi prezenta impactul acestui sector asupra economiilor din regiunile în cauză. Vă voi vorbi despre, și despre amenințările și despre șansele care stau în fața acestui sector și, de asemenea, voi prezenta pe scurt și câteva recomandări. E vorba despre un uh, studiu teoretic. Am uh, evaluat doar uh, datele existente, rapoarte din partea Comisiei Europene, din partea guvernelor și organizațiilor regionale și naționale, câteva studii din partea ONG-urilor și ale unor universități. Obiectivul era de a ajunge să caracterizăm legăturile de dependență dintre Um, aceste regiuni ultraperiferice de prelucrarea uh, uh, tonului și de pescuit. Însă am ales de asemenea să um, studiem și alte specii pelagice mari în una sau două dintre aceste um, uh, regiuni ultraperiferice. Vorbesc în speță despre peștele spadă. Apoi am dorit să vedem și cât de sensibile sunt economiile acestor regiuni în fața eventualelor uh, schimbări în stocuri și în rata de exploatare. De asemenea, am evaluat în ce fel ar putea Uniunea Europeană să asigure viitorul pe termen lung al acestui sector. Nu cred că Trebuie să vă readuc aminte care ar fi acesta, dar totuși ne-am uh, concentrat pe pescuitul de ton în zonele cele mai relevante, deci unele departamente franceze, uh, chiar dacă au fost acoperite prin studiul nostru, au indicat faptul că pescuitul de ton și prelucrarea acestuia nu reprezintă sectoare extrem de importante, drept pentru care nu le-am mai tratat decât în anexe. Este important de spus că și Maiot a fost uh, inclus uh, în lista regiunilor uh, ultraperiferice din 2014 uh, și a devenit între timp un, o regiune foarte importantă din punct de vedere al pescuitului tonului în Oceanul Indian. Care sunt speciile uh, asupra cărora ne-am aplecat noi în acest uh, text? Ei bine, vorbim de cele din anexa 1 din Convenția ONU, Convenția Mării, este vorba despre marile specii migratorii oceanice de ton și alți, alți pești pelagici. E vorba despre tonul alb, tonul obez, albacora, ton dungat și peștele spadă. Pe, precum puteți vedea în acest tabel, um, albacora și tonul dungat uh, domină capturile din Atlantic și Oceanul Indian, ajungând la 66% din capturile din Oceanul Atlantic și 81% în Oceanul Indian. Când e vorba despre durabilitate, având în vedere evaluările făcute de autoritățile și organizațiile de gestionare a pescuitului regionale, putem spune că toate speciile din Atlantic sunt exploatate durabil. Unele dintre ele sunt exploatate uh, la capacitate maximă, poate la producția maximă durabilă, dar în orice caz nu există preocupări uh, actualmente în privința acestora. Dar în ceea ce privește speciile din Oceanul Indian, aici există puncte mai slabe, mai ales în ceea ce privește albacora, evaluarea stocurilor um, este foarte învechită și știm foarte bine că între timp efortul de pescuit pe această specie a um, suferit modificări foarte mari. Uh, de asemenea, în regiunea Reunion, um, peștele spadă este în pericol de epuizare. Deci, iată, în Oceanul Indian există probleme în ceea ce privește durabilitatea. În ceea ce privește măsurile de gestionare și organizațiile de gestionare regionale, există CICTA, uh, Comisia Internațională pentru Conservarea ton Tonului în Atlantic, iar în Oceanul uh, Indian, pentru Oceanul Indian există Comisia uh, pentru Ton din Oceanul Indian. În Ah, statutul acestor organizații, mă rog, ambele organizații au făcut obiectul unei revizuiri tehnice foarte temeinice în anul 2009. Ah, pentru CICTA, ah, practicile sunt considerate drept sănătoase, practicile de conservare și de gestionare a pescuitului. Există totuși preocupări în ceea ce privește conformitatea cu părțile contractante și necontractante. În cazul Comisiei pentru Oceanul eh, Indian există unele probleme Problema este că această comisie a fost creată în baza eh, cadrului Națiunilor Unite ceea ce înseamnă că Taiwanul, spre exemplu, este exclus din procesul decizional. De asemenea, au fost critici la adresa uh, capacității bugetare și a abordării în ceea ce privește gestionarea pescuitului, care este considerată drept uh, depășită, și există și unele uh, lacune tehnice în privința măsurilor de conservare. În ceea ce privește rolul uh, pescuitului de ton în regiunile ultraperiferice, ei bine, aș dori să-mi permiteți să intru în câteva detalii pe fiecare regiune cheie în parte. Pentru Azore, Ce o să fac deocamdată este că voi vorbi așa în termen general despre sectorul pescuitului din fiecare regiune, după care mă voi concentra pe sectorul tonului, atât în ceea ce privește pescuitul, cât și prelucrarea, dar aceasta o voi face separat. Deci, pentru Azore, Uh, există circa 783 de nave de pescuit înregistrate în 2013, fiind vorba de circa 10% din flota portugheză. Multe dintre aceste vase sunt de mici dimensiuni, 85% dintre acestea având o lungime mai mică de 12 metri și mare parte dintre ele sunt nave polivalente. Uh, Capturile anuale medii se ridică la 14.000 de tone, există 45 de întreprinderi uh, pe țărm, 11 dintre acestea fiind firme care se ocupă de prelucrarea peștelui. Azorele reprezintă una dintre regiunile ultraperiferice europene care depind cele mai mult de pescuit Vorbim de o pondere de circa 3,6% din totalul locurilor de muncă din Azore. Acum, în ceea ce privește sectorul tonului, um, Azore au 25 de nave cu platformă și paragate. Mm, Numărul angajaților din acest sector se ridică la 250 de oameni. Capturile, ă, debarcările de ton medii ă, se ridică la 8.000 de tone. Însă este vorba despre un pescuit ă, care ține foarte mult de sezon. E vorba de perioada din martie până în octombrie. Uh, lucru care duce la uh, nevoia de, a, de adaptare. Există șase întreprinderi de prelucrare pentru care lucrează cu sectorul tonului, dintre acestea cinci sunt uh, fabrici de conserve. Cererea pentru materie primă pentru aceste întreprinderi se ridică la 20.000 de tone. Deci, iată, există un dezechilibru între uh, ca, debarcare, 8.000 de tone și uh, nevoia de materie primă 20.000 de tone. Deci, cu alte cuvinte, este nevoie de importuri de materie primă pentru acest sector. Și aici, iarăși, avem o trăsătură structurală foarte importantă pentru sectorul uh, pescuitului din Azore. Din punct de vedere al ocupării, din punctul de vedere al ocupării în zonă, sectorul tonului este unul important, vorbim de circa 1100 de angajați. Trecând la Madeira, aceasta numără 436 de nave de pescuit înregistrate, circa 5% din flota portugheză. Și aici proporția micilor vase polivalente este mare. Um, și, practic, se vizează două mari specii. Uh, tona, uh, tonul și sabia neagră. Uh, există nouă întreprinderi uh, pe țărm, uh, dintre care șapte sunt uh, fabrici de prelucrare. Dependența de sectorul pescuitului este de 0,5%. Uh, Madeira este în principal o destinație turistică, nu una de pescuit. În ceea ce privește sectorul tonului, um, în Madeira sunt trei um, vase cu platformă și paragate și nouă traulere. Um, debarcările de ton medii se ridică la 2300 de tone. Iarăși e vorba despre o activitate sezonieră în care sunt angajate mai puțin de 50 de persoane. Ultima fabrică de conserve s-a închis în anul 2004, deci uh, prelucrarea tonului uh, se axează de fapt pe fileuri Există două societăți comerciale care se ocupă de filetarea peștelui, una care produce uh, fileuri proaspete și alta care produce fileuri uh, congelate. Uh, și care trimit produsele în general în Europa pe piața europeană. Nevoia de materie primă se ridică la 6.000 de tone pe an și iarăși aici apare un dezechilibru între um, cantitățile de pește pescuit și cele de folosite în acest sector. Numărul angajaților se ridică la 190 de persoane. Trecând acum la insulele Canare, este vorba despre o flotă de 856 de vase de pescuit, uh, care reprezintă 8,5% din flota spaniolă. Iarăși, uh, navele mici uh, sunt preponderente. Există un acord comun cu Portugalia pentru pescuitul tonului, însă, din păcate, acest acord nu este folosit. Totuși, ă, capturile medii se ridică la 9100 de tone. Există multe întreprinderi la țări, mai mult de 1000 înregistrate, ă, care prelucrează mai ales ă, peștele păstrat la rece și peștele importat. Numărul persoanelor angajate este mare în acest sector dar uh, este mai ales vorba despre persoane um, uh, um, angajate în pescuitul din vestul Africii. Tonul reprezintă o parte destul de importantă în pescuitul din insulele Canare, uh, circa 63% din debarcările de ton, de pește în general sunt reprezentate de ton. Um, tonul proaspăt din insulele Canare este trimis către uh, piețele europene, însă uh, tonul dungat, în schimb, cel care intră în prelucrare, uh, are ca stocuri, stocurile sale sunt extrem de variabile. În 2007 capturile s-au ridicat la 823 de tone, pentru ca în 2012 acesta să depășească 6000 de tone. Deci uh, acest grad de variație în um, tonul dungat uh, este o, um, o fluctuație de care insulele Canare trebuie să țină seama în permanență. Există o Mm, firmă, o întreprindere de congelare de ton care trimite pe, primește pe, trime, trimite pește către Azore și Spania. Există o foarte mică fabrică de conserve la Eliero. Această fabrică produce o uh, gamă de produse de ton în la Borcan Uh, numitele Envasados, dar este o firmă care se ocupă și de prelucrarea altor produse mm, locale. Din păcate nu avem date în privința ponderii pe piața muncii din insulele Canare ale sectorului tonului. Trecând acum la Oceanul Indian, <clears throat> la, pe insula La Reunion, Um, flota de pescuit se ridică la 190 de vase mici, uh, există un trawler oceanic și 46 de paragate. Aceste paragate sunt, uh, de altfel, uh, au fost luate în calcul în studiul de față. 33 dintre acestea au capacități de congelare și pescuiesc în principal pește spadă și uh, pe locul 2 uh, rechini și mm, câteodată ton. Debarcările anuale se ridică la 2750 de tone pe, o perioadă, pe perioada de 5 ani a studiului nostru. E vorba despre debarcări uh, mixte de ton, pește, spadă și rechin. Există patru întreprinderi de prelucrare una dintre ele ocupându-se uh, în special cu transferul uh, uh, produselor de pește către piața europeană. Um, numărul persoanelor angajate în sector se ridică la 1200 de persoane, ceea ce înseamnă o pondere de 0,5% din ocuparea generală la Reunion. Trecând în regiunea Maiot, care a devenit regiune ultraperiferică a UE la începutul anului 2014. Uh, în Maiot există cinci uh, vase cu plasă pungă care capturează circa 32, au capturat 32.000 de tone în anul 2012. Deci este vorba despre operatori mari Uh, și vase de pescuit care acționează în întregul ocean indian, baza lor operativă fiind în insulele Seychelles, de unde își angajează în general și echipajele. Deci în ceea ce privește impactul economic asupra regiunii la Maiot, uh, acesta e destul de redus. există și uh, unele traul, uh, paragate care uh, prim, prind uh, pește spadă, iar în ceea ce privește uh, numărul persoanelor angajate în sector, ultimele date sunt, uh, provin dintr-un raport al FAO din 1987 și indică 850 de persoane, dar nu există mm, date mai recente. Iată în mare care sunt caracteristicile sectorului de pescuit de ton din um, regiunile ultraperiferice interesante pentru studiul nostru. Precum am spus, am evaluat și uh, departamentele de peste mare ale Franței în raport, uh, date care se regăsesc în anexă. Acum, în ceea ce privește modul în care Uniunea Europeană a sprijinit sectorul tonului, în special în ultimii ani, trebuie știut că s-a dispus de două mari mecanisme. Primul, unul de sprijin pentru pre prețuri pentru sectorul tonului, în baza une, unui regulament al Consiliului care vizează organizarea comună pentru comercializarea produselor din pește și produselor de acvacultură. E vorba despre regulamentul 104 din 2000. În baza acestui regulament se prevedeau compensații pentru suspendarea contingentelor tarifare și taxelor pentru tonul importat uh, ca materie primă pentru prelucrare. Aceste compensații uh, erau plătite în cazurile în care prețurile cădeau sub un anumit prag. Deci e vorba din, de, tot, de o parte din acel, uh, acea schemă de sprijin pentru prețuri, pentru producători. Rata acestor compensații e destul de modestă, aș putea spune, e vorba de 5 euro pe tonă în 2007 pentru tonul alb, deci uh, circa 1,7 milioane de euro în anul 2005. Însă odată ce s-a introdus uh, uh, politica de pescuit uh, reforma, reformată, um, acest regulament al Consiliului n-a mai fost folosit deci de la 1 ianuarie 2014 uh, s-a introdus uh, noul uh, FEPAM, însă care este valabil doar până la 1 ianuarie 2019, data la care acest mecanism va înceta să existe și asta nu doar pentru ton, ci pentru toate speciile. Este vorba deci despre o măsură strict temporară, care nu va mai fi valabilă decât în următorii câțiva ani. Însă mecanismul de sprijin cel mai însemnat al UE uh, este bazat pe compensațiile pentru costurile adiționale uh, în punerea pe piață a anumitor produse de pește din regiunile ultraperiferice. Este vorba despre regulamentul 791 din 2007. Uh, care mm, a introdus un pachet anual, un pachet financiar pentru perioada 2007-2013. Această măsură de sprijin prevedea o sumă de 14,5 milioane de euro pe an pentru toate produsele de pește. Însă, dată, fi, dată fiind ponderea sectorului uh, tonului în regiunile ultraperiferice, atunci acest sector a fost uh, subliniat, să spun, în uh, cererile de sprijin din partea statelor membre. Spre exemplu, pentru Reunion, tonul și peștele spadă se ridică la 100% din măsura de sprijin, în uh, regiunile portugheze, Azore și Madeira, ponderea este de 60% și în insulele Canare 35%. Deci, în general vorbind, este vorba despre 40-42% din pachetul financiar general, ceea ce înseamnă cam 6,2-6,5 milioane de euro anual pentru sectorul tonului. Însă această măsură și ea a fost înlocuită odată cu lansarea noii politici uh, comune de pescuit, iar acum măsurile ar trebui să fie dezvoltate pe fiecare stat în parte în baza FEPAM. Marele avantaj al acestui sistem este că oferă un plus de flexibilitate. Acum, când este vorba despre compensații efective, această măsură trebuie știut că a fost evaluată de către Comisia Europeană cu trei ani în urmă. Avem deci niște date foarte recente în privința ratelor de utilizare pe mai multe specii. De altfel, în acest tabel regăsiți în detaliu uh, utilizarea per uh, regiune ultraperiferică pe perioada studiului. Interesantă este cifra din uh, dreapta jos, acolo unde se vede ponderea de 98,5% și aceasta fiind rata de utilizare. În câțiva ani mai mult de 100% din fondurile uh, pentru ton au fost folosite. Și acest lucru a, a fost posibil grație modulării și anume uh, sumele necheltuite pentru o specie au putut fi transferate către altă specie. Deci, în ceea ce privește măsura care vizează costurile adiționale, este clar că sectorul tonului este uh, unul dintre cele care a folosit întru totul această măsură de sprijin. Și, de altfel, este un elev mult mai bun decât alte sectoare ale pescuitului din această privință. Deci e vorba despre o măsură de mare succes cu o rată de utilizare de 98,5%. Compensațiile despre care vorbeau sunt echivalentul la 8% din costurile, de, uh, costurile materiilor prime uh, ale operatorilor din aceste regiuni. Un alt aspect interesant relevat de acest studiu este faptul că este o capacitate insuficientă pentru compensarea tuturor capturilor de ton din insulele Canare pentru anul 2012. Este vorba despre un an în care capturile au fost foarte ridicate și uh, compensațiile nu au putut fi pe măsura acestor capturi. Deci uh, a existat un uh, deficit care nu a putut fi acoperit. De asemenea, este important de subliniat că unele sectoare nu au beneficiat de sprijin, cum ar fi um, transportarea pe calea aerului a tonului proaspăt de către, dinspre Azore. Și există și unele deficiențe, unele lacune în sistem, în sensul că nu există cerințe de eligibilitate specifice pentru ca produsele care fac obiectul compensa compensațiilor să poată fi transportate dinspre regiunile ultraperiferice. Deci, în regulament um, nu există uh, cerințe pentru transportul pe Uh, continent. Deci dinspre regiunile ultraperiferice către continent. Drept urmare, această măsură a făcut obiectul unor ample reforme și se află acum uh, și acum este la latitudinea statului membru și de răspunderea statului membru să-și propună propriile măsuri în cadrul uh, Uh, programului operațional uh, FEPAM. Avantajul este că ar, ar trebui să se obțină un, o flexibilitate mult mai mare în creionarea planurilor naționale. Acum, în ceea ce privește efectele și importanța pescuitului de ton din aceste regiuni, se poate spune că Circa 236 de nave de pescuit um, acționează în acest sector, cu capturi de circa 50.000 de tone anual pentru ton și specii conexe, a căror valoare se ridică la 73 de milioane de euro, cu alte cuvinte 13% din uh, capturile de ton la nivel european. Există 14 întreprinderi de prelucrare în acest sector, dintre care 6 fabrici de conserve, 3 fabrici de fileuri, o fabrică de produse congelate și 4 fabrici pentru prelucrarea peștelui spadă întreprinderile, fabricile de conserve au o, o importanță strategică doar în Azore, cu alte cuvinte, în cinci întreprinderi. În general vorbind, în sectorul tonului din aceste regiuni angajează 650 de persoane în sectorul pescuitului și circa 1400 de persoane în uh, industria prelucrării E important să subliniem faptul că mare parte dintre persoanele angajate pentru prelucrare sunt femei. Deci, totalul locurilor de muncă este de 2032 de persoane, care reprezintă 0,2% din ocuparea, în general vorbind, în aceste regiuni. De asemenea, aceasta corespundă cu 13% din ocuparea, în general, în domeniul pescuitului. În ceea ce privește dependența de pescuitul de ton, Azorele reprezintă regiunea cea mai dependentă, aici fiind vorba de o pondere de 1,3% de dependență. Acum, în ceea ce privește și amenințările și șansele din fața care se oferă acestui sector, în ceea ce privește durabilitatea resurselor, există unele preocupări pentru Oceanul Atlantic, uh, pentru rezervele de ton uh, gestionate de ECAT, dar nu există amenințări uh, imediate. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fim atenți pentru că stocurile sunt exploatate 100%, deci trebuie să rămânem vigilenți, uh, tendințele se schimbă în pescuit și acest lucru ar putea să afecteze stocurile. Pe de altă parte, situația stă cu totul și cu totul altfel în Oceanul Indian. Uh, evaluarea pentru albacora este complet depășită. În uh, Maiot Maiot, uh, precum spuneam, este foarte expusă la schimbările în uh, statutul, uh, în ceea ce privește cantitățile stocului de albacora. De asemenea, s-a constatat o epuizare localizată a mm, peștelui spadă în regiunea La Reunion. Și mai există încă o problemă care ar putea afecta durabilitatea mm, în Oceanul Indian. Și anume, având în vedere că pericolul pirateriei este mai mic, în 2014 practic nu s-a înregistrat nici măcar un incident de piraterie la adresa navelor, de pescuit în Oceanul Indian, există posibilitatea să se înregistreze un uh, transfer al pescuitului din Oceanul Atlantic către Oceanul Indian, ceea ce va duce la un efort de pescuit mult mai mare și ar putea afecta stocurile. Pe de altă parte, regimul de gestionare în um, sub egida Comisiei Tonului din Oceanul Atlantic este foarte slabă, deci și acesta este un punct preocupant. În ceea ce privește uh, expunerea sectorului pescuitului la diferite tipuri de amenințări la adresa durabilității, puteți vedea în acest uh, tabel care sunt speciile pentru fiecare ocean în parte, uh, speciile, mai ales speciile care fac obiectul unor uh, eventuale riscuri la adresa durabilității lor. Este vorba despre, mm, deci, albacora și mm, peștele spadă din Oceanul Indian sunt, din Oceanul Atlantic sunt problematice. Albacora în Oceanul Indian este problematic, uitați, ponderea este de 62%, deci putem spune că în Maiot, din punctul de vedere al pescuitului tonului, uh, este în mare pericol, mai ales în ceea ce privește stocurile de albacora. Trecând acum la sectorul prelucrării, în uh, regiunile din, Atl din Oceanul Atlantic există clar uh, legături foarte strânse între pescuit și prelucrare. Cu alte cuvinte, tot peștele pescuit este prelucrat la fața locului. Dar având în vedere că nu există amenințări imediate la adresa durabilității acestor capturi, se poate, cred, se poate spune că această legătură este una de durată și destul de sigură. În schimb, în sectorul prelucrării nu își poate acoperi uh, nevoia de materie primă doar din producția locală. Spre exemplu, în Azore și Madera este nevoie de importuri de circa 43% din uh, cantitatea de ton. Deci accesul la importuri este de o importanță strategică pentru aceste regiuni. Și se poate spune de asemenea că tocmai din cauza expun, expunerii la um, stocuri variabile de la un an la an, altul, se poate ajunge la o problemă în gestionarea acestor stocuri și în activitatea fabricilor respective, care trebuie să asigure un flux constant de materie primă de întregul, pe durata întregului an. În ceea ce privește Oceanul Indian, doar la Reunion putem spune că are legături uh, solide cu sectorul pescuitului, mai ales în ceea ce privește peștele spadă, care este pus în pericol. Um, faptul că evaluarea stocurilor este atât de depășită pentru uh, ton, înseamnă că uh, prelucrarea în aceste regiuni nu este pusă în, uh, în pericol. Doar în Maiot există plase pungă la Mombasa. Deci, însă nu e vorba aici doar despre amenințări, ci și despre șanse, despre oportunități. Este vorba despre uh, extinderea uh, un clos pentru extinderea zonelor economice exclusive ale regiunilor ultraperiferice. Mai multe dintre aceste regiuni uh, au uh, figurează drept foarte puternice în uh, cererile înaintate de statele membre. Insula la Reunion este foarte posibil să câștige uh, Uh, o zonă economică exclusivă mult mai uh, puternică. Aici puteți vedea aplicația portugheză pentru extinderea zonei economice exclusive. Cu albastru deschis vedeți care este zona economică exclusivă actuală și apoi cu linie punctată în galben vedeți uh, care este proiectul Portugaliei care a fost înaintat către Națiunile Unite pentru extinderea zonei. Iar potențialul uh, acestei propuneri ar uh, însemna o creștere foarte mare a zonei economice exclusive la dispoziția Uniunii Europene și astfel se va ajunge cu siguranță și la excluderea unui efort de pescuit internațional în zonă. care astfel vor deveni, uh, e vorba despre stocuri care vor deveni, uh, vor ajunge exclusiv la dispoziția uh, pescuitului european Credem că acest studiu este unul foarte interesant și că va putea fi folosit și pe viitor pentru în ceea ce privește uh, extinderea zonei economice exclusive. Ajungând acum la capitolul recomandărilor, Evident, trebuie asigurată durabilitatea acestui sec- mm, durabilitatea stocurilor pe care se bazează sectorul acesta. Uniunea Europeană ar trebui să se asigure că Comisia pentru Ton din Oceanul Indian uh, va răspunde la uh, revizuirea din 2009 cu măsuri concrete pentru consolidarea uh, acordurilor de gestionare. Cu alte cuvinte, trebuie să fie de acord cu alocarea cotelor pentru marile specii de ton. Deocamdată aici este vorba despre o lacună în gestionarea resurselor din partea Comisiei pentru Ton din Oceanul Indian. S-ar putea îmbunătăți Um, conformitatea atât a părților contractante cât și a non-contractante, a celor non-contractante, pentru ca acestea să-și îndeplinească obligațiile. Oricum este clar că Uniunea Europeană dispune deja de instrumente foarte bune în, uh, prin regulamentul 1005-2008 în ceea ce privește uh, pescuitul ilegal nedeclarat și nereglementar. Deci există instrumente pentru uh, a trata cazurile de neconformitate. Acum, în ceea ce privește măsurile de sprijin, noul FEPAM oferă posibilitatea unui uh, set de măsuri de sprijin mult mai flexibile, mai ales pentru sectorul tonului din regiunile ultraperiferice însă trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri, așa cum sunt ele definite de către statele membre, vor veni însoțite cu această flexibilitate și s-ar putea să fie nevoie să se treacă la uh, scheme anuale, mai ales pentru acele specii la care rata capturilor diferă foarte mult de la an la an și ar trebui să se introducă și un uh, element uh, ex post pentru aceste chestiuni. Deci atunci când uh, capturile sunt mari, pescarii să nu rămână fără niciun fel de sprijin. Apoi, în ceea ce privește extinderea zonei economice exclusive, ar trebui să existe un răspuns de natură politică pentru dezvoltarea sectorului în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Golding, că ați folosit pe deplin cele 20 de minute. Chiar ați depășit puțin timpul, dar, în fine, merita. O să dau acum coleg, cuvântul colegilor care doresc să vă pună întrebări. Uh, colegul nostru, Serao Santos, dorește să pună o întrebare și nu mă mir. În primul rând aș dori să-l felicit pe domnul Ian Golding. Ne cunoaștem din Portugalia, de fapt, și îl felicit pentru Uh, raportul pe care l-a făcut și pentru activitatea depusă și care ne prezintă importanța acestei activități pentru regiunile ultraperiferice, mai ales în ce privește conservele de ton. Uh, domeniul acesta al conservelor uh, în totalitate este un sector industrial important pentru că generează locuri de muncă și din câte am văzut în prezentare sunt angajate foarte multe femei. Aici, în studiu, apare, apar insulele Azore, uh, iar aici, uh, uh, în domeniul conservelor, sunt angajați de cinci ori mai multe persoane decât în pescuit. N-am citit studiul în detaliu, sunt convins, sunt convins că sunt multe chestiuni despre care e vorba în studiu, dar sunt câteva puncte importante, și anume procesul extinderii platformei continentale, care nu se suprapune cu zona exclusivă economică, ci sporește suveranitatea statului respectiv asupra pământului și a apei. Deci dacă ne gândim la pescuitul pelagic, care reiese din suveranitatea asupra apei nu va fi niciun fel de modificare, va fi ca în trecut. Zona economică exclusivă este diferită de zona platformei continentale. Trebuie să clarificăm acest lucru pentru că are un impact dacă vorbim despre extinderea zonelor de pescuit. Și mai e și o altă chestiune care cred că trebuie să fie accentuată și care poate fi abordată mai în detaliu în studiu. Este vorba de variabilitatea anuală internă a activităților de pescuit, care depind foarte mult de climă, dar și de rezervele de ton, de stocurile de ton în anii 90 în Azore s-a dezvoltat uh, foarte mult uh, domeniul conservelor de ton pentru că erau uh, stocuri foarte abundente de ton. Și s-a produs o schimbare în activitatea economică. Acum, în Azore și în Madeira, trebuie să se importe 43% din tonul care intră în domeniul acestor fabrici de conserve. Fabricile de conserve sunt foarte importante. 3,5% din locurile de muncă din Azore vin din pescuit și din activitățile de conservare a peștelui. Am câteva întrebări de pus. Nu știu dacă Ian a făcut vreo analiză a modului în care pescuitul de ton interacționează cu pescuitul altor uh, specii. În Portugalia, de vreo 15-18 ani, există un program de monitorizare și obiectivul este să evaluăm modul în care pescuitul tonului uh, interacționează cu pescuitul de alte specii pelagice și aș vrea ca Ian să ne dea mai multe informații privind impactul uh, datorată acestei variabilități anuale. Impactul asupra activităților de pescuit, asupra celor de conservare și asupra economiei. Aș dori să mai îmi explicați ceva. Ați folosit niște date uh, în care pescuitul și debarcările de la flotele locale uh, sunt prezente. Ați folosit uh, numai date referitoare la debarcările de la flotele locale sau de, și de la alte flote care fac uh, debarcări în Azore, flote care nu sunt locale. Și mai aveam o întrebare, încă o chestiune care a fost o surpriză pentru mine, și anume diferența dintre zona Oceanului Indian și zona Oceanului Pacific mă scuzați, și dintre zona uh, Oceanului Indian și o zona Oceanului Atlantic. Studiul este extrem de, utiliz- de, de folositor, ar trebui să fie distribuit și utilizat, pentru că eu reprezint Azorele aici și genul acesta de studiu este foarte util și relevant pentru activitatea mea. Mulțumesc, uh, doamna Rodus. Mulțumesc foarte mult. Și eu cred că studiul este extrem de util și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați făcut un studiu atât de cuprinzător. Am o întrebare scurtă. În prezentarea dumneavoastră vorbeați la un moment dat despre Oceanul Indian și a spus că nu aveți date suficiente disponibile. Ieri am aflat că oamenii de știință par să spună că există suficient de multe date că trebuie să se colecteze date în fiecare zi, dar numai 10% din cantitatea uriașă de date care sunt colectate uh, sunt realmente folosite. Uh, întrebarea mea este următoarea și experiența dumneavoastră spune la fel și dacă e așa, de ce? Noi, politicienii, am încercat întotdeauna să ne asigurăm că avem fonduri suficiente prin uh, FEPAM uh, pentru cercetare și uh, analiză și mă surprinde când oamenii spun că nu sunt date suficiente, mai ales că reprezentanții industriei spun că se colectează date, dar nu se folosesc. Mulțumesc! Mulțumesc, Ulrike! Sunt și alte întrebări? Bun, atunci o să-i dau cuvântul domnului Goldin care o să răspundă măcar în parte la întrebările care i-au fost puse. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. În ceea ce privește interacțiunile cu alte specii. Evident, asta depinde foarte mult de tipul de echipament de pescuit care este folosit. Și ce am constatat noi? Am constatat că în Atlantic și în Azore, în Madeira, în insulele Canare, echipamentul de pescuit folosit este în mare parte metoda cu vase cu paragate și platformă, lucru care apărea în primele diapozitive. Iar poate că o să revin la acel diapozitiv ca să-l vedeți. Iată, acesta este diapozitivul de care vorbeam. Este un tip de pescuit care are o țintă foarte clară, care prinde, capturează în general uh, ton de dimensiuni mai mici și trebuie să fie aduși uh, uh, la bord de către un pescar și nu poți să aduci la bord în felul acesta un pește de 200 de kilograme. Este în general folosit pentru albacora, pentru tonul dungat, pentru ton de dimensiuni mici Uneori, în funcție de specie, tonul uh, notă în bancuri mixte. Deci pot să avem acolo ton obez sau albacora în bancuri mixte, cum spuneam. S-ar putea să nu ne intereseze foarte mult, uh, să nu ne preocupe foarte mult o specie, dar să ne preocupe cealaltă specie. Asta este una din problemele din Atlantic, pentru că uh, Specia cea mai pescuită este tonul obez și când se folosește această tonă s-ar putea să apară niște preocupări. Cât privește alte metode de pescuit, uh, cum ar fi cel cu plasă pungă, atunci lucrurile sunt mai puțin specifice. E o plasă mare, mare, care cuprinde întregul banc de pești și prinde nu numai tonul, ci și orice alte specii de pești care s-ar putea să se hrănească la fel ca și tonul, sau care se hrănește cu tonul. Deci chiar mamifere marine pot să apară uneori. Așa că există o, o, un număr mult mai mare de specii care sunt capturate în felul acesta. Și e foarte important uh, să vedem aceste interacțiuni care nu sunt avute în vedere și ele trebuie luate în calcul nu au fost analizate în mare detaliu în studiul nostru. Pe noi ne-a interesat mai mult să analizăm uh, aspectele socioeconomice ale acestui sector. Ați menționat de asemenea o în problema marii variabilități a capturilor, care se datorează variațiilor mari a modelelor de migrații ale peștilor. Peștii urmează schimbările de temperatură, locurile de unde se pot hrăni, pescarii dintr-o zonă pot să vadă că există o scădere a capturilor, asta s-ar putea să nu arate o scădere a capturilor, ci arată doar faptul că peștii au uh, migrat în altă parte. În momentul în care am analizat uh, debarcările de pește, am analizat debarcările din toate sursele, deci pește debarcat, în cazul acesta în Azore sau în Madeira, din toate sursele. Da, am inclus uh, debarcări și din vase care nu aparțin Uniunii Europene ca importuri. Și sunt importuri, de fapt. Și am constatat o tendință crescătoare ca vase cu plasă pungă care pescuiesc uh, în apele nord-africane sau uh, vase care fac transbordare în containere și apoi aduc uh, peștele în locuri cum ar fi insulele Azore. Dar ele sunt considerate ca fiind surse de import, ca fiind vase nelocale. Și ultima întrebare referitoare la evaluarea de către uh, organismele îndrituite a disponibilității datelor. Pentru a face o evaluare științifică corectă, uh, avem nevoie de date nu numai privind capturile, rapoarte de la vase, ci ne întrebe și activitate științifică, cercetare științifică care să stea la bază și care să arate că putem să dovedim acele variabile despre care vorbim în modelele economice pentru că există o care în întârziere între cercetarea științifică și modul în care modelele de gestionare existentă pot folosi aceste date pentru a face o evaluare a stocurilor și pe care putem apoi să bazăm niște recomandări de gestionare. Uh, Revizirea din 2009 uh, a abordării uh, a, făcută de Consiliul pentru Ton din Oceanul Indian a constatat existența acestor diferențe deci trebuie avut în vedere cercetarea științifică, ea trebuie să fie completată și datele respective trebuie să intre în aceste evaluări. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Golding. Și o să dau cuvântul acum reprezentantului comisiei, domnul Asurio Gonzales. Succint! Vă rugăm. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule Golding, pentru prezentarea aceasta deosebit de clară. Și studiul este foarte clar, este extrem de bine structurat. Doar uh, trebuie să spun că nu este atât de complet cum speram că va fi. Mie mi-ar fi plăcut să fie o descriere mai în detaliu a unor aspecte, mai ales în ceea ce privește regiunile ultraperiferice din Caraibe, unde există o anumită cantitate de pescuit pelagic, care se face ă, cu obiecte plutitoare, care concentrează peștele într-un loc. Vreau să mai ă, spun un lucru pe care l-a accentuat și autorul și anume că trebuie să ținem cont de uneltele, de echipamentul de pescuit. Uh, în Maiot, de exemplu, există patru vase pelagice uh, de suprafață, patru uh, paragate care pescuiesc 100 de tone pe an. Și avem cinci vase care sunt cu plasă pungă și care pescuiesc 30.000 de tone pe an. Și cred că trebuie să ținem cont de acest lucru. Dacă ne gândim că exemplu din Maiot nu ă, cele 30.000 de tone nu ajung în Maiot ă, deloc, sunt ă, debarcate în alte parte Ambarcațiunile apar acolo în Maiot, uh, dar uh, echipament, uh, um, marinarii sunt din alte țări, de alte naționalități și pescuitul nu are nicio repercu- repercusiune asupra insulei. Trebuie să ne gândim de asemenea și la capturile care, deși sunt debarcate în aceste regiuni ultraperiferice, în realitate nu sunt pescuite de vase din aceste zone pentru ci sunt exportate imediat către alte destinații. Acestea fiind spuse, cred că oricum datele eh, care ies din acest eh, raport sunt valabile și cred că raportul este, studiul este extrem de util. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Golding, încă o dată pentru această prezentare și pentru răspunsul la întrebări. O să trecem acum, dacă sunteți de acord, eh, la punctul 12 din ordinea de zi este vorba de regimul de control uh, al Convenției privind convenție, con, viitoarea Convenție pentru Cooperarea Multilaterală din Atlanticul de Nord-Est. Uh, Ole Christensen, colegul nostru, se ocupă de acest uh, raport. O să vedem care sunt propunerile comisiei și apoi o să facem un schimb de păreri. Reprezentantul Comisiei are acum uh, cuvântul și e tot Armando, așa că are cuvântul Armando. Gracias otra vez, señor presidente. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Voi face o prezentare foarte scurtă. Cred că e o propunere de regulament care se explică de la sine avem un uh, regulament anterior din 2010 care transpune recomandarea făcută anterior. E vorba de elementele cele mai importante privind regimul de control și de coerciție în zona de acestei convenții pentru viitoarea cooperare multilaterală. Sunt unele aspecte care nu au fost transpuse în acest regulament pentru că au fost transpuse prin acte delegate de către comisie, deci prin acte delegate și prin acte de punere în aplicare. După adoptarea acestui regulament, am avut o serie de discuții la ICAT pentru a îmbunătăți uh, regimul de control, uh, pentru a include detaliile care fuseseră discutate în acordul FAO privind măsurile, sta, uh, măsurile referitoare la statutul portului, porturilor. În anul 2012 și 2013 și apoi în 2014 s-a adoptat uh, recomandări care au modificat acest regim și acum uh, trebuie să intre în vigoare prin legislație europeană. În mod normal, lucrul acesta se va face prin modificarea regulamentului din 2010. De asemenea, la fel cum existau măsuri în regimul anterior care nu erau cuprinse în uh, regulament, ci erau în legislație secundare, de asemenea și uh, măsurile luate în 2012-2013 vor intra în legislația comunitară prin intermediul actelor delegate și actelor de punere în aplicare. Modificările acestea se referă în primul rând la uh, modificarea ale definițiilor, ale domeniului de aplicare și uh, în ceea ce privește unele dispozitive, unele mecanisme pentru a evita căile lăturalnice de, care permit evitarea legii adică că nu e port de debarcare, ci că e port de transbordare, trebuie să se eh, fie foarte bine definite porturile pentru a vedea care sunt porturi de debarcare și care sunt porturi de transbordare și așa mai departe. Un alt obiectiv al acestor modificări pe care le propunem este întărirea aplicării controlelor în cazul pescuitului ilegal neregistrat eh, și nereglementat se, de asemenea, se specifică mult mai bine inspecțiile, astfel încât ele să fie mai eficiente și să garanteze o mai bună colaborare a participanților. Adaptăm, de asemenea, și anexa acestui regulament pentru a introduce un mecanism uh, privind analiza riscurilor uh, la inspecție și un protocol de proceduri uh, pentru inspectorii naționali uh, care acționează în porturi. Nu vreau să intru în detalii, dar sunt multe detalii mici și eu cred că se explică de la sine și nu are rost să intrăm în aceste detalii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Cristian Sănar acum cuvântul, raportorul nostru. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea făcută a acestei propuneri. Cred că propunerea aceasta va asigura o conservare mai bună pe termen lung și o mai bună utilizare a resurselor de pescuit în zona Atlanticului de Nord-Est. Propunerea nu este controversată pentru că este o transpunere a trei recomandări care sunt deja aprobate de Uniunea Europeană și care sunt deja existente în acheul comunitar. Deci nu am intenția să amendez, uh, să modific propunerea făcută de comisie aici. Am de făcut câteva comentarii doar. Unu, privind procedura și a doua referitor la conținutul propunerii. Cred că este foarte important uh, că, de fapt, comisia are din ce în ce mai multe uh, Uh, tendința de a prezenta asemenea uh, propuneri foarte târziu după ce s-au adoptat niște recomandări la organismele internaționale. Recomandările au intrat în vigoare la 1 iulie anul acesta, ceea ce înseamnă că Parlamentul și Consiliul sunt foarte presate și nu pot să facă față um, calendarului propus pentru că nu avem posibilitatea să ne ocupăm de aceste propuneri uh, așa cum trebuie. Cred că e o problemă majoră dacă devine regula decât uh, să fie o excepție și anume să ne ocupăm de legislație în această manieră. Sper că o să rețină Comisia acest lucru în viitor. În cele din urmă vreau să accentuez faptul că avem nevoie de propuneri pentru Uh, revizuirea regulamentului de control și a regulamentului privind pescuitul ilegal neregistrat uh, și uh, nedeclarat. Amenda modificarea unui regulament prin recomandări făcute la organismele internaționale în loc să ne ocupăm de un cadru nou pentru regulamentul de control și un nou cadru pentru tipul de pescuit pe care l-am menționat, nu e tocmai bună. Comisia a prezentat cele și sperăm că Comisia va prezenta aceste două noi propuneri în viitor. Am ascultat cele spuse privind această propunere, sper că ne vom ocupa foarte repede de ea și noi Parlamentul, ca și în negocierile cu Consiliul. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Ole! Și o să dau cuvântul acum raportorului din umbră, dacă dorește, Ani. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc comisiei. Sunt de acord uh, cu raportorul nostru care s-a referit la termene. Este un comentariu foarte important și sunt de acord cu el. S-au spus foarte multe lucruri și eu am câteva întrebări. Sunt nouă membra acestei comisii, de aceea sunt chestiuni care mi atrag atenția. În primul rând, articolul 24 și modificarea lui la prima liniuță de acolo, trebuie să știm ce modificare se face în timp uh, pentru statele membre, care este influența maximă, uh, termenul maxim pentru uh, a putea descărca peștele capturat la articolul 25, prima liniuță, articolul 25 bis, ce uh, probe există pentru pescuitul ilegal este descărcarea, este transbordarea, este suprasarcina, asta poate să aibă efecte economice. Trebuie să clarificăm acest lucru și nu pot să lăsăm acest lucru la, uh, de mâna unui judecător are care trebuie uh, să o clarifice comisia, pentru că nu cred că proba poate fi făcută în felul acesta. Articolul 26.1 În fostul regulament exista un procentaj, iar acum este 5% din peștele proaspăt și 10% din peștele congelat. Asta poate să fie o decizie foarte bună, dar cum ajunge comisia la cifrele astea? Sunt reguli birocratice sau cum? Și în cele din urmă, domnule președinte, articolul 26, punctul 1 bis și 3 bis din articolul 26, se presupune că inspecțiile în port de multe ori sunt considerate de vasele de pescuit uh, ca discriminatorii sau ca cele care le provoacă neliniști, nu îi discriminează. Lucrurile au fost modificate pentru motivare care, dar uh, trebuie să clarificăm lucrurile sau totul depinde de mentalitatea inspectorilor? Prezența interpreților pe care avem și aici în sală este o inițiativă? Nu? Poate că în felul acesta îi ajutăm pe pescari. Mulțumesc foarte mult. Să, ave, să aibă și ei interpreți, ca așa cum avem și noi aici. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Vă lăsă plasă. Monsieur Kuhn. Domnul Kuhn. Ah, die multilaterale Zusammenarbeit. Mulțumesc. Cooperarea multilaterală în uh, Atlanticul de Nord-Est într-o mare măsură depinde de statele membre ale Uniunii Europene. Avem uh, de asemenea acorduri uh, de cooperare și cu alte state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Norvegia, de exemplu. Norvegia are relații bune cu um, Danemarca, la fel cu Islanda și Groenlanda. Recent, mai ales în uh, ceea ce privește controlele, s-au încheiat acorduri internaționale cu privire la dimensiunea capturilor, și au existat diferențe foarte mari uh, între mm, realitate și ce s-a inclus acolo. Întrebarea mea pentru comisie este următoarea. În ce măsură uh, acordurile cu statele non-membre prevăd aceleași măsuri și metode ca și pentru statele membre și aceleași condiții pe care le impunem uh, și statelor membre. Cum ne asigurăm că aceste condiții uh, sunt aplicate și în statele non-membre? Este posibil să cerem acest lucru și din partea altor state care nu sunt membre? Președintele, mai există și alte cereri de luare de cuvânt? Nu. Înainte să-i dau cuvântul colegului Ole Christensen, aș vrea să știu dacă comisia vrea să intervină, pentru că i-a fost adresată o întrebare de către colegul Kuhn. Iată și pe colega Enstrom, care cred că vrea să pună și ea o întrebare. Nu, nu. Non, mais je... c'est moi le président. Donc je propose la parole à la commission. <laughs> Voilà. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult. un Scuzați-mă, Armando. Trebuie să nu ezitați așa, trebuie să fiți mai vehement. Mulțumesc. Foarte repede. Am luat notă de uh, obiecțiile de procedură și de cele legate de conținut aduse în discuție de raportor am luat notă și recunoaștem că există defecte pe care le putem îmbunătăți. Și dacă am înțeles eu bine, sunt două întrebări concrete. Una privind de unde ies cifrele propuse ca standard nu, în diversele articole. Din câte știu ei, vin din experiență și aceste cifre standard vin din regulamentele interne ale Comisiei care au fost uh, discutate la rândul lor cu părțile contractante. Uh, iar ele, în felul acesta, răspundem și la a doua întrebare. În ce măsură părțile contractante ale acestor uh, acorduri internaționale, insulele Feroe, Norvegia, Islanda, în ce măsură pot ele să aibă aceleași obligații sau aceleași aspirații de control ca și Uniunea Europeană? ca părți contractante au discutat acest lucru și sunt, uh, au capacitatea perfectă să aibă, să aplice aceleași reguli ca și Uniunea Europeană uh. și a mai fost o întrebare privind cât timp vor avea statele membre ca să se adapteze la aceste noi măsuri. Trebuie să spun că pentru statele membre regulile nu sunt noi statele membre cunosc deja de multă vreme și s-au adaptat deja la această situație. Și nu cred că o să le fie foarte greu să se adapteze, mai ales dacă ne gândim că în documentul acesta este vorba doar despre precizări pe niște chestiuni care sunt deja consolidate, adică măsurile de control din porturi. Ei, încercăm doar să eliminăm posibilitatea ca infractorii să-și facă de cap și inspectorii să-și facă mai bine treaba. Deci nu cerem mare eforturi statelor membre pentru a se adapta. Mulțumesc. Merci, Amandu. Donc, Mulțumesc, Armando. Pas demandé la parole. Pentru că Eli nu a cerut să intervină, îi dau cuvântul iar colegului Ole Christensen. De... Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile. Cred că putem să avem o cooperare bună pe marginea acestui raport, așa că vă mulțumesc, domnule președinte. Parfait, cher coleg. Voilà. Perfect. Așa îmi place, stimate coleg. Uh, le présentation du projet de Prezentarea proiectului de raport. Atenție, vă rog pe 3 septembrie. Termen de depunere a amendamentelor 7 septembrie, vot teoretic în comisie 12 sau 13 octombrie și uh, vot uh, în plenară noiem- pe 2 noiembrie. Trecem acum la punctul 13 de pe ordinea de zi. Este vorba despre noua PCE și structura pentru măsurile tehnice și, și planurile multianuale. Acest raport a fost alocat grupului PPE, iar domnul Mato a fost desemnat raportor. Astăzi avem un schimb de opinii pe marginea acestui raport, așa că îi dau imediat cuvântul colegului nostru Gabriel Mato, raportor, după care deputații care vor vrea să intervină. Gabriel, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul acesta are un dublu rol. Două teme foarte importante legate de două instrumente importante ale politicii comune de pescuit, măsurile tehnice și planurile multianuale. Dacă le unim sau acționăm în paralel cu Comisia, atunci când nu știm exact uh, în ce stare se află dezbaterea asta, Știm că s-a făcut o evaluare de impact uh, legată de măsurile tehnice și există ideea că înainte de sfârșit de an, din partea Comisiei, o să apară această propunere privind măsurile tehnice, dar se pare că există oarecare întârziere. Deci, cum spuneam, o să mergem în paralel și acum noi suntem gata să colaborăm cel mai mare succes al acestui raport ar fi dacă reușim să-l facem împreună. Pentru că tema măsurilor tehnice e un dezastru complicat. Cineva zicea că este un labirint legislativ și este foarte adevărat. Măsurile tehnice sunt foarte complexe, sunt dezorganizate, sunt heterogene, este un sistem de dispoziții care de foarte multe ori sunt greu de înțeles care sunt inconsecvente, de multe ori sunt contradictorii și de multe ori sunt rigide și prea puțin flexibile. Deci, dacă vedem că sunt foarte multe excepții, multe derogări din diverse, uh, de la diverse organe și organisme, deci panorama, panorama nu e cea mai bună, imaginea nu e cea mai bună. O parte din caracteristicile acestui sistem de măsură tehnice reiese din originea și evoluția lor. Unele au plecat de la Consiliu ca parte a regulamentelor anuale pentru tacuri și cote și noi considerăm că este absolut contrar tratatului și trebuie fără îndoială să ne confruntăm cu această chestiune și să mergem pe această cale pentru a reforma măsurile tehnice. Cred că lucrul acesta nu se poate face dacă nu este adoptat încă o decizie și pe de altă parte e vorba de niște măsuri tehnice care vin din negocieri. Și sunt multe texte juridice care au măsuri tehnice care au fost modificate de-a lungul timpului și definiția dată de cineva Uh, care spunea că e vorba de un labirint de măsuri, este realmente foarte bună, pentru că trebuie să corectăm situația. Tot ce reiese din această nebunie este neîncrederea în sector. Și sectorul nu trebuie să nu se încreadă în propriile regulamente. În primul rând trebuie să încercăm să motivăm, să implicăm uh, pe pescari, uh, să implicăm domeniul și să avem o serie de stimulente, pentru că ar fi singura manieră ca ei să accepte și să aplice ceea ce li se propune, pentru că dacă nu implicăm, evident că nu vor pune în aplicare. Și apoi trebuie să simplificăm regulile. Birocrația este mult prea mare, normele atât de complicate și de diverse creează o lipsă de motivare. Trebuie să avem un cadru legal foarte clar, foarte concret și foarte bine structurat pentru ca toată lumea să știe la ce se așteaptă. În acest cadru trebuie să avem în vedere caracterele specifice ale fiecărei regiuni, ale fiecărei activități de pescuit. Trebuie să știm exact cui vorbim și despre ce vorbim și dacă nu facem lucrurile în felul acesta, evident că vom fi dat greș. Trebuie să ținem cont și de alte elemente, și anume un pachet de măsuri pentru Marea Mediterană. Cred că Mediterana are nevoie urgentă de o serie de măsuri tehnice. N-a fost inclusă în studiu de măsuri tehnice care a fost făcut de DG Mare, tocmai pentru că este o zonă foarte complexă. Regiunea aceasta are nevoie să-și păstreze, să-și protejeze resursele și să-i protejeze și pe cei care trăiesc pe baza acestor resurse. Trebuie să existe compatibilitate între oameni și resurse. Când vorbim de o zonă în care majoritatea uh, sunt pescării artizanale, uh, cu vase de mici dimensiuni, atunci e nevoie de o mai mare protecție. E o temă pe care trebuie să continuăm să activăm. Cum o să facem? Cred că rolul Parlamentului în acest caz uh, este următorul, să adoptăm o formulă și anume regionalizarea adică să transferăm competențele la nivel regional. E cea mai bună formă de a face lucrurile. Și, bineînțeles, trebuie să reglementăm principiile de bază care trebuie să primeze. Toate aceste măsuri trebuie să fie adoptate în codecizie și voi repeta acest lucru la nesfârșit în raportul meu. Cred că e bine să urmăm acest sistem al codeciziei în regulamentul de bază și, evident, și în ceea ce privește regionalizarea. Cel mai bun instrument pentru a finaliza a, această activitate sunt planurile multianuale. Este, planurile multianuale reprezintă baza reformei politicii comune de pescuit și trebuie să ne ocupăm ca prin aceste planuri să putem face ce avem de făcut. Nu o să intru în detalii, despre Baltic am vorbit de foarte multe ori, este o bătălie pe care Parlamentul trebuie să o dea în continuare pentru că dacă aprobăm primul plan, o să vedem și viitorul celorlalte planuri și trebuie să ne batem în continuare pentru aceste planuri în codecizie. Și nimeni să nu-și atribuie puterea de a dicta măsuri tehnice fără acordul Parlamentului. Și cum spuneam, în baza principiului regionalizării, care este principiul de bază pe care trebuie, prin care trebuie să acționăm. Cam asta este schema generală a modului în care vom lucra. Sigur că o să lucrăm o bucățică de vreme, dar ă, de aici trebuie să plecăm și să folosim tot ă, ajutorul pe care ni-l vel puteți da dumneavoastră ca să găsim o cale de ieșire din acest labirint ă, și să avem o serie de măsuri tehnice care să fie cuprinzătoare, flexibile și să fie acceptate și puse în aplicare de toți uh, pescarii. E cea mai bună cale de a ajunge la un bun rezultat. Cam asta este tot și aștept uh, să văd ce propuneți dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau întâi uh, cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Rodus dorește să intervină? Nein, heute nicht. Heute nicht. Ich warte okay. mal. Peter Vandalen? Pieter van Dalen. Ja, hartelijk dank, eh, voorzitter. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Cele două aspecte extrem de importante ale politicii comune de pescuit sunt exact aici, măsurile tehnice și planurile multianuale. Și fiecare dintre ele ar merita un raport eh, în sine. Vă mulțumesc colegului nostru pentru inițiativă sunt în favoarea regionalizării. Și colegul nostru spunea pe bună dreptate că este un, un concept cheie în contextul acesta. Trebuie să mergem pe calea regionalizării în baza principiilor cu care suntem cu toții de acord. Este foarte important ca regionalizarea să-și arate efectele. Regionalizarea este legată și de inovare în multele regiuni uh, au apărut tot felul de inovații bune. Uh, în seara asta, la expoziția mea la care vă invit încă o dată, o să vedeți niște exemple. În unele regiuni se experimentează cu succes metode de pescuit selectiv, ceea ce este o, un lucru foarte bun. Și mă preocupă în acest context un lucru – și anume calendarul. Raportul o să ajungă în plen în ianuarie anul viitor, ceea ce mi se pare foarte târziu. Poate că ar trebui să exercităm presiunea asupra comisiei pentru ca ea, comisia, să ne prezinte propunerea în toamnă, propunerea legată de măsurile tehnice, ca să putem și noi să accelerăm raportul domnului Mato. Cât privește planurile multianuale, hai să vedem cum stăm. Există acum un blocaj privind Marea Baltică, președinția luxemburgheză spunea de dimineață că vrea să facă tot ce poate pentru a accelera procesul și pentru a depăși blocajul la nivelul Consiliului pentru că de acest dosar depind și alte dosare, depinde dosarul pentru Marea Nordului, nu? Și ar fi păcat pentru Marea Nordului avem rezultate foarte bune pentru conservarea stocurilor, Adevărul e că acum uh, nu putem să stabilim tacurile și cotele. Aș mai vrea să fac niște comentarii, domnule președinte. Și aș vrea să știu ce părere are domnul Mato când îmi răspunde uh, atunci și când uh, se va referi la calendar. Îi doresc succes și îl voi sprijini mult. Monsieur Milanman, por favor. Domnul Milanman. Domnule președinte, foarte pe scurt, Regulamentul de, pentru măsuri tehnice este extrem de important. N-am auzit niciodată că succesul sau eșecul acestei politici comune de pescuit depinde de acest regulament foarte important. Dar vreau să subliniez importanța acestei chestiuni, mai ales că suntem într-un context nou, dacă ne gândim la măsura aceasta nouă a, a interzicerii uh, debarcărilor și apoi, dincolo de dimensiunea regionalizării, aș insista pentru viitorul regulament, pentru activitatea viitoare a Comisiei, asupra necesității de a avea un dialog cu sectorul pescuitului. Dacă vorbim așa doar din birou, mă rog, ăsta e un risc. Trebuie să știm exact care este interesul celor care lucrează în acest sector sunt regiuni, sunt sectoare, sunt uh, pescari care își cunosc foarte bine problemele. Și trebuie să facem niște adaptări în contextul noii politici de pescuit și în acest regulament. Mulțumesc foarte mult. Pas la parola Ani, Sosi. Îi dau cuvântul lui Ani. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op de eerste plaats hartelijk dank voor collega. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc colegului Gabriel Mato pentru prezentare pentru prezentarea atât de clară. Nu întotdeauna avem uh, uh, explicații atât de clare la alte comisii. Revin la prima întrebare pe care am adresat-o comisului uh, în momentul în care am debutat în Parlamentul European. Care este soluția pentru pescuitul inovator cu impulsuri electrice? Sistemul care există acum și care nu e cuprins în măsuri care nu are măsuri durabile, creează incertitudine, nesiguranță pentru pescu- pescarii din Olanda. Comisarul mi-a spus atunci că uh, uh, o să încerce să se găsească soluții și vreau să aduc în discuție această chestiune. Anul viitor, țările de jos uh, vor deține președinția Secretarul de, sta, secretaria, secretarul de stat a fost uh, azi dimineață la o sărbătoare și cred că și acolo am putea să ne gândim să găsim niște soluții. Iar întrebarea se adresează evident și comisiei. Mulțumesc nu numai domnului Mato. Vă lui demander Ani. Îl întrebăm imediat, Ani. Îi dau cuvântul mai întâi lui Oleg Christiansen. Tak for det, herr formand, og tak til ordføreren for Øh, arbejdet så langt. Jeg deler Mulțumesc, domnule președinte. Selvom at de er, de er store. Mulțumesc foarte mult. Uh, sunt de acord cu această ambiție, chiar dacă este un pic uh, prea mare. Cu siguranță, toți pescarii trebuie să respecte regulile din acest uh, nou document. Am ajuns destul de departe, însă cred că dacă această nouă politică uh, nu va fi un eșec uh, cum a fost cea de dinainte, va trebui să lucrăm spre atingerea acestui obiectiv vom avea un. Uh, pentru că altfel uh, foarte mulți se vor întoarce, întoarce împotriva Uniunii Europene. Avem nevoie să avem uh, succes pentru că oamenii nu înțeleg regulile cu care lucrează și dacă nu înțeleg acest lucru vor fi sceptici. Sunt de acord cu aceste ambiții și sunt de acord că putem să ne atingem obiectivele pentru că aproape toate stocurile de pești sunt într-o situație mai bună decât în ultimii mulți ani. Deci cred că mergem în direcția cea bună. Am luat uh, și măsuri uh, pentru a um, uh, interzice um, aruncările înapoi în mare, lucrăm și cu regiunile, cu autoritățile locale, iar acest lucru este extrem de important, pentru că pescuitul diferă de la o regiune la alta și de aceea regionalizarea este foarte importantă. Va fi însă interesant să urmăm evoluțiile și sunt de acord că factorul timp este foarte important. Avem nevoie de o propunere cât mai curând posibilă. Astăzi avem niște reguli care sunt imposibil uh, de respectat de către pescari. Pescarii sunt pescuiți, ori, sunt pedepsiți orice ar face. Merci. Mulțumesc, Bernard Kuhn. Mit der Grundverordnung. Vă mulțumesc. Am văzut uh, o nouă eră a PCP în uh, regulamentul de bază. Am uh, stabilit sprijin financiar prin intermediul FEPAM, iar acum, așa cum spunea și domnul Mato pe bună dreptate, este foarte important uh, să lucrăm la măsurile tehnice. Avem uh, regulamentul Omnibus în paralel cu regulamentul de bază, care prevede că toate directivele, regulamentele și normele de punere în aplicare vor fi elaborate împreună în același cadru. Este un proces uh, extrem de complicat. Avem PCP de peste 25 de ani, avem o serie întreagă de directive, de regulamente și de acte de punere în aplicare. Iar uh, și nici măcar organismelor de control uh, nu le este foarte clar uh, care sunt sezoanele de prohibiție, care sunt echipamentele de pescuit care pot fi folosite, care sunt țintele generale pentru că totul este foarte complicat. Nu înțeleg care sunt restricțiile în ceea ce privește speciile care nu fac obiectul țintelor respective, restricțiile privind speciile protejate și regulile de protecție a ecosistemului. Toate acestea sunt uh, uh, sarcini esențiale. Gabriel, cred că ar trebui să avem un fel de manual care să acopere diferitele zone de pescuit un manual care să fie foarte clar și care să stabilească clar pentru regiunile specifice care sunt zonele de pescuit, care sunt speciile care pot fi pescuite, care este perioada din an, când se deschide sezonul de pescuit, când se închide, care sunt uh, echipamentele de pescuit ce pot fi folosite, toate detaliile de acest gen. Și bineînțeles, uh, toate trebuie corelate cu planurile de gestionare. Astfel, uh, toți pescarii, fie că lucrează pentru companii mici, fie pentru uh, traulere mari, vor putea să știe foarte clar cum se pot organiza și cum își pot organiza munca. Organismele de supraveghere ar avea același manual care să acopere măsurile tehnice și ar vedea cum se potrivesc toate aceste elemente. Astfel ar exista o acceptare mai mare în cadrul sectorului și în rândul autorităților de control. Acum, dacă ar trebui să ne stabilim un termen limită sau dacă ar trebui să ne alocăm o jumătate de an pentru a analiza toate informațiile, nu știu exact. Cred însă că ar trebui să ne relaxăm un pic să ne alocăm timpul necesar uh, pentru ca măsurile tehnice să fie gata până la începutul lui 2016, dar vă pot, uh, vă stau la dispoziție. Mulțumesc uh, foarte mult și eu, doamna Rodus. Eu am vrut să aștept întâi să văd ce au de spus ceilalți colegi. Vorbim astăzi despre un raport din proprie inițiativă. Un raport foarte bun, este o inițiativă meritorie, însă vreau să țineți cont de un lucru. Noi am organizat uh, discuții când am lucrat la regulamentul de bază și am spus la vremea respectivă că vom aloca timp suficient uh, și pentru Parlament uh, și pentru Comisie, astfel încât să organizeze audieri cu pescarii pentru a analiza diferitele domenii de activitate. Pentru că aceasta este o măsură de însoțire extrem de importantă și vrem să colectăm cât mai multe informații cu putință pentru a fi uh, unitari uh, în modul de organizare a activității. Cred că și Comisia este de acord cu acest calendar pe care l-am agreat. Cred că ar fi logic să așteptăm așteptăm uh, și să vedem uh, care este propunerea comisiei. Din câte știu eu, raportul privind măsurile tehnice va fi publicat în toamnă, oricum. Așadar, uh, acum mergem în vacanța de vară și când ne vom întoarce din vacanță, în septembrie sau octombrie, vom primi raportul și ne vom începe activitatea pe marginea lui. Domnul Mato are această inițiativă, a întreprins această inițiativă demnă de toată lauda, dar uh, eu aștept cu nerăbdare raportul comisiei și știu că um, în uh, comisie au loc uh, activități intense în acest sens. Toate părțile interesate sunt consultate, pescarii, ONG-urile și așa mai departe. Și până acum Comisia nu m-a dezamăgit uh, pe acest front. Așadar, uh, haideți să ne alocăm timpul necesar, uh, pentru că acum discutăm un raport din proprie inițiativă, iar raportul Comisiei urmează să vină. Președintele, în primul rând îi mulțumesc lui Gabriel Mato pentru inițiativa sa și pentru acest raport din proprie inițiativă. Așa cum spuneai și tu, cu toții așteptăm cu nerăbdare noul cadru de măsuri tehnice care va fi propus de către Comisie în toamnă. Sper că colegul de la Comisie ne va putea confirma acest lucru de îndată. Acest nou cadru este esențial pentru a permite buna aplicare a noii PCP miza cea mai importantă este simplificarea regulilor, pentru că de-a lungul anilor Uniunea Europeană nu a făcut decât să complice uh, regulile, iar rezultatul nu este deloc clar pentru pescari. Trebuie de aceea să întreprindem un demers de simplificare. Avem nevoie de reguli simple și aplicabile, fără de care principiile noii PCP vor rămâne literă moartă. Deci simplificarea este foarte importantă. În al doilea rând, regionalizarea măsurilor tehnice este foarte importantă. Este un element central al noii PCP. Noile reguli trebuie să fie uh, adoptate adaptate la specificul diferitelor activități de pescuit, pentru că nu se pescuiește la fel în uh, Marea uh, Mediterană, în Baltica, în Marea Mânecii și așa mai departe. Deci trebuie să se facă o adaptare la specificul local. Totuși, dacă nu suntem atenți, riscăm uh, să vedem fața ascunsă a regionalizării. Așadar, atenție! Vorbim despre renaționalizarea PCP și asta nu ne dorim, nici unii, nici ceilalți. Trebuie să fim foarte vigilenți în acest sens. Este un lucru foarte important și vom fi foarte vigilenți. Nu-i așa, domnule Cun? Regionalizarea, după părerea mea și după părerea noastră, este un instrument indispensabil pentru gestionarea politicii comune de pescuit, pe când renaționalizarea înseamnă moartea politicii comune, prin definiție. Oricum ar fi, uh, colegul nostru Mato își uh, elaborează raportul. Sper că îl vom uh, adopta în plenară înainte de publicarea propunerii legislative a Comisiei. Ar fi ideal să facem așa. De aceea, cu titlu personal, am lansat o consultare a pescarilor uh, europeni cu privire la revizuirea măsurilor tehnice. Am primit deja mai multe contribuții interesante pe acest subiect uh, și voi face propuneri la momentul oportun. Oricum, trebuie să fim extrem de vigilenți în așteptarea măsurilor tehnice din partea Comisiei. Atât am avut de spus, stimați colegi. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, care nu este altul decât prietenul nostru Ernesto Peñas Lalau. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă ofer ajutorul și colaborarea totală a serviciilor Comisiei pentru pregătirea acestui raport. În măsura în care aveți nevoie de date, de informații, serviciile Comisiei sunt gata și vor avea o plăcere maximă de a vă oferi aceste date. Sunt de acord cu analiza făcută de dumneavoastră privind marea importanță pe care o acordă Comisia acestei propuneri de măsuri tehnice. Măsurile tehnice reprezintă fără îndoială elementul maxim al microgestiunii de la Bruxelles. Este un fenomen care a produs legislație foarte complexă, foarte greu de înțeles și firește și greu de aplicat și care a dus la foarte multă rigiditate. Când trebuie apăr- aplicate măsuri distincte, Eh, e nevoie de un proces complicat de modificare. Iată de ce vă aduceți aminte parlamentarii care au participat la reformă că introducerea regionalizării în politica comună de pescuit a fost în primul și în primul rând un instrument care încearcă să pună capăt microgestiunii bruxeleze. Propunerea aceasta are să fie un test fundamental ca să vedem dacă în momentul în care s-au stabilit noile principii ale politicii comune de pescuit, vom reuși cu toții împreună să rezolvăm această problemă. Microgestiunea bruxeleză a fost unul dintre elementele fundamentale care ani de zile a discreditat politica comună de pescuit și acum avem uh, cu toții posibilitatea, noi cu propunerea noastră, dumneavoastră colegiuitorii cu decizia finală, să rezolvați această problemă. Și firește, Comisia nu o să-și precupețească eforturile uh, pentru a face uh, acest lucru și sperăm că în cazul acesta nu vom uh, dezamăgi nici pe doamna Rodos și nici pe colegii domniei sale. Vreau să spun că pentru noi propunerea aceasta trebuie să se bazeze pe mai multe principii extrem de importante. Și toate aceste principii au fost menționate de dumneavoastră. Suntem un caz, într-un caz în care Comisia uh, este de acord cu toate cele spuse de dumneavoastră. Nu există discrepanță în ce privește obiectivele noastre, ceea ce ne permite să fim extrem de optimiști. Sigur că avem nevoie de un sistem care să permită luarea deciziilor tehnice, nu cele de principiu, să aparțină sectorului și zonelor de pescuit. De asemenea, avem nevoie, în măsurile astea tehnice, de posibilitatea de a le permite celor implicații impresia că sunt ascultați, impresia că se ține cont de părerea lor. Iar Comisia acordă extrem de multă importanță utilizării, regionalizării, nu în sensul înlocuirii centralizării Bruxellesului cu centralismul uh, capitalelor, ci înlocuirii centralismului Bruxelles cu descentralizarea prin care părțile interesate să poată participa activ. Asta este ideea de bază. Vrem de asemenea să folosim simplitatea ca principiu și simplificarea ca principiu. Vrem uh, o legislație care să fie ușor și uh, de, de schimbat, mai ales în ce privește măsurile tehnice. În acest sens, Comisia, după cum s-a spus deja, finalizează în acest moment uh, evaluarea de impact și sperăm să fie gata curând iar planul nostru, dacă totul merge bine, este să aprobăm această propunere înainte de sfârșitul anului și să sperăm că vom uh, reuși să facem acest lucru. Comisia uh, s-a consultat larg pentru a pregăti această propunere. Ne-am consultat nu numai cu statele membre, ci ne-am consultat, uh, am organizat consultări publice și am făcut o consultare masivă cu organele reprezentative ale părților interesate, așa încât considerăm că această campanie de consultări ne-a uh, arătat foarte clar cum ar putea să fie arhitectura acestei propuneri. Rezultatul principal al acestor consultări este următorul se pare că există o majoritate largă în favoarea unei arhitecturi în care colegiuitorii să stabilească marile principii, marile obiective, iar apoi forma concretă la nivel tehnic pentru a atinge aceste obiective să fie obiectul descentralizării prin mecanismul regionalizării prevăzut în reforma politicii uh, comune de pescuit. Se pare că această arhitectură a reunit o majoritate largă a celor consultați, așa încât avem realmente încredere că această structură generală va fi bine primită de părțile interesate. Și mai vreau să spun ceva. Accentuăm în această propunere ideea de a ne concentra pe Mediterană. Cum știți, ieri a fost uh, prezent, a făcut o prezentare privind uh, starea resurselor în apele europene. Am contat uh, pe participarea unora dintre dumneavoastră. Ieri ne-am bucurat de această participare, iar ieri s-a văzut foarte clar că în Atlantic se îmbunătățește starea resurselor, totuși în Mediterana problema continuă să fie gravă. Toate inițiativele care merg în sensul îmbunătățirii resurselor din Mediterana are o prioritate extraordinară pentru Comisie. Iar măsurile tehnice vor acționa în acest sens, ca și planurile de gestiune, pentru că sunt prioritare. Așa încât uh, vreau încă o dată să spun ce am mai spus și nu o să spun nimic nou. Uh, apropo de planurile multianuale, știți care este opinia Comisiei Vreau doar să repet că noi, Comisia, nu ne vom precupeți niciun efort ca să facilităm un acord privind propunerea pentru Baltică cât mai curând cu putință, astfel încât să blocăm, să deblocăm, mă scuzați, și uh, prezentarea planurilor multianuale următoare. Noastră știți foarte bine că ele sunt în pregătire, mai ales cel pentru Marea Nordului. Insist doar asupra celor spuse la început, uh, ajutorul pe care îl oferim uh, Parlamentului, Comisiei dumneavoastră pentru pregătirea acestui raport. Mulțumesc foarte mult! Merci Ernesto, on sait qu'on peut Mulțumesc Ernesto, știu că putem conta pe comisie și pe tine în mod deosebit. Am aflat uh, și am auzit că ești plin de optimism, asta este o veste bună. Îi dau acum din nou cuvântul colegului Gabriel Mato. Gabriel. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Deși Ulrike nu mai e aici, vreau să spun că nu m-a decepționat comisia. Ernesto nu mă decepționează niciodată, pentru că știe ce vrem să auzim. Dar de data asta am îndoiel mare, Ernesto, apropo de calendar. Și mă tem că la sfârșitul anului lucrurile vor fi cam ca a, la fel. De multă vreme ni se spună că vine, vine, vine, vine, dar cred că nici la sfârșitul anului acesta nu va veni. Și dacă se va întâmpla așa, eu o să fiu primul care să recunosc public. Cred că s-au amestecat puțin niște lucruri aici. Acesta este un raport din proprie inițiativă și apoi o să vină regulamentul și firește că o să trebuiască să lucrăm asupra regulamentului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, din punctul meu de vedere, Raportul acesta vrea să așeze niște baze, să marcheze niște tendințe apropo de poziția Parlamentului față de măsurile tehnice. Nu încearcă în niciun fel să fie regulamentul de măsuri tehnice din uh, privința Parlamentului. Asta este o etapă ulterioară. Vreau să pun lucrurile în perspectiva corectă, să pun lucrurile la punctul acolo unde trebuie să fie. Deci e un raport din proprie inițiativă, iar ca să-i răspund lui Peter apropo de calendar, nu știu dacă e târziu în ianuarie, dacă se îndeplinesc uh, previziunile lui Ernesto, sigur că e un pic cam departe dacă ajungem în ianuarie. Putem să facem lucrurile mai înainte. Sigur, eu vreau ca din mâna Comisiei și prin intermediul acestui uh, raport să stabilim care sunt criteriile noastre privind măsurile tehnice. Asta este, de fapt, valoarea adăugată a acestui raport de inițiativă, care va facilita apoi raportul final privind regulamentul pentru măsurile tehnice. Asta e linia pe care trebuie să mergem și să nu așteptăm, așa cum spunea Ulrike, ce se spune în septembrie, ci noi trebuie să stabilim niște baze, să punem niște baze. E adevărat, cum spunea Peter, cât de importante sunt ambele elemente, planurile multianuale și măsurile tehnice, și fiecare merită un raport separat. Dar trebuie abordate și într-o manieră unică, uniformă. Și cred că și așa este o abordare pozitivă. Sigur că dialogul trebuie să arate clar ce vrem să facem pentru că va fi modul în care lucrurile o să iasă bine. Uh, nu vorbim de un pescuit inovator și sigur trebuie să implicăm pe pescari. Spuneam uh, acest lucru la început, trebuie să-i motivăm pe pescari. Trebuie să căutăm uh, nu, stimulente, așa cum se spunea. Ei să înțeleagă, nu să citească, să înțeleagă și să pună în aplicare aceste măsuri, așa încât ele trebuie raționalizate, trebuie simplificate, trebuie explicate și trebuie să-i implicăm pe pescar. Dacă reușim să facem acest lucru, atunci o să citească, o să înțeleagă și o să le pună în aplicare. Dacă nu reușim să facem ce ne-am propus, nu se va întâmpla așa. Sigur, spunea cineva că ar trebui să fie un manual, domnul Cun, Nu știu dacă trebuie să fie manual. Uh, dar regulile trebuie să fie uh, pe măsura fiecarei pescării, pe măsura fiecarei regiuni, pentru că asta e cea mai bună formulă. Nu vorbim de descentralizare, Europa, descentralizarea Europei a Bruxellesului ca să centralizăm lucrurile în altă parte. Trebuie să ținem cont de trăsăturile specifice ale fiecărei regiuni. Deci măsurile tehnice trebuie și ele să fie un compendiu de reguli care să aibă în vedere toate aceste trăsături specifice. Și voi încheia. Totul trebuie să se facă pe baza simplificării normelor. Trebuie să simplificăm normele pentru că altfel este imposibil să reușim să Uh, le facem pe înțelesul tuturor și astfel încât să fie puse în aplicare. O să încercăm să lucrăm, uh, să acționăm cât mai repede cu putință ca să arătăm care este poziția globală, generică, generală a Parlamentului față de măsurile tehnice și apoi, ulterior, când o să apară regulamentul, o să lucrăm și pe marginea regulamentului. Mm, aș dori ca acest uh, raport de inițiativă pe care sper că îl vom aproba înainte de propunerea comisiei să fie bază tocmai pentru propunerea comisiei. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că am răspuns la toate. Merci. Euh. Mulțumesc foarte mult, Gabriel. Cred că Comisia va lucra la măsurile tehnice până să avem raportul din proprie inițiativă. Oricum, va fi complicat uh, ținând cont de datele care ne sunt propuse. Prezentarea și discutarea raportului sunt prevăzute pentru 9 sau 10 noiembrie, termenul 16 noiembrie pentru depunerea amendamentelor, votul în comisie pe 10 decembrie, iar votul în plenară în ianuarie 2016. Iată, dragi colegi. Trecem acum la punctul 14 de pe ordinea de zi. Este vorba despre prezentarea de către Comisie a actelor delegate și depunere în aplicare. Lista actelor delegate în discuție în momentul de față va fost distribuită. Am primit uh, un nou act delegat de la ultima noastră reuniune și, drept urmare, deputații din Comisia noastră sunt invitați să evalueze acest act delegat în curs. Este vorba despre măsurile de conservare um, în materie de pescuit uh, pentru zonele de recifuri uh, din zonele care țin de suveranitatea Danemarcei în Marea Baltică și Categat. Secretariatul a elaborat o notă de informare care va reprezenta un punct de pornire pentru evaluarea dumneavoastră. Dacă aveți uh, motive pentru a face comentarii, sau pentru a formula obiecții, vă rog să le comunicați secretariatului. Vă reamintesc că că vom uh, desemna raportori pentru actele delegate. Și am discutat de dimineață la întâlnirea coordonatorilor despre acest lucru. Dau acum cuvântul reprezentantului comisiei, care uh, va face o scurtă prezentare cu privire la actul delegat de care am fost sesizați. Îi voi cere să prezinte cele trei acte delegate în curs de, de pregătire privind planurile de respingere regulament delegat uh, care stabilește un uh, plan de respingeri pentru uh, pescuitul demersal în apele occidentale septentrionale, apoi pentru zonele australe și pentru Marea Nordului. Ernesto, ai cuvântul. Thank you very much, Chair, and... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. După cum vă amintiți, ne aflăm acum în cea de-a doua fază de implementare a obligației de debarcare. Am primit recomandări comune din partea grupurilor de state membre care lucrează împreună pentru pescuitul demersal, în um, apele sudice, nordice și în Marea Nordului. Iar acum voi încerca să vă spun uh, ce conțin acestea, care este procesul, ce se întâmplă acum și ce se va întâmpla în săptămânile și lunile care urmează astfel încât uh, să pregătim actul delegat al Comisiei. Vă amintiți probabil că în a doua fază a obligației de debarcare în Atlanticul de Nord-Est. Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2016, cel mai târziu pentru speciile respective și apoi treptat uh, până la 1 ianuarie 2019 pentru celelalte specii. Acesta este începutul uh, fazei de tranziție în care uh, speciile vor fi uh, scoase treptat din obligația de debarcare până în 2019 cel mai târziu. Statele membre și-au îndeplinit obligațiile. În toate cele trei cazuri am primit, am primit recomandări comune până la sfârșitul lunii mai, așa cum solicitaserăm primul lucru pe care au trebuit să-l facă statele membre care au lucrat împreună a fost să definească speciile uh, cărora li se aplică aceste obligații de debarcare începând cu 1 ianuarie 2016. Acest lucru s-a întâmplat. Avem 16 uh, activități care acoperă 6 specii, apoi uh, uh, patru specii în uh, apele de sud uh, și alte specii în Marea Nordului. For the content of the joint recommendation. Acesta este, acesta este conținutul de bază al recomandării comune pe care am primit-o. Statele membre au acordat o atenție foarte mare pentru ca pescarii să aibă un set clar de reguli aplicabile. Am avut o cooperare bună, nu doar în regiune, ci și între regiuni astfel încât uh, să nu existe reguli uh, divergente în ape aflate în apropiere unul de celălalt, de exemplu canalul estic. Am luat uh, proiectul de recomandări comune de la statele membre și le-am trimis la STCF. După cum știți, se face o evaluare a opiniilor științifice care stau la baza uh, recomandărilor comune. Trebuie să vă spun că recomandările comune sunt în toate cazurile rezultatul unei bune cooperări cu consiliile consultative. Cum funcționează acest proces acum? Există o primă întâlnire la nivel tehnic care a avut loc deja Uh, un grup care a analizat recomandările comune în cadrul STCF. A existat o primă rundă de clarificări uh, din partea experților, uh, iar statele membre au oferit răspunsuri prin completarea recomandărilor comune cu informații suplimentare. Plenara STCF s-a întrunit săptămâna trecută pentru a avea o discuție finală cu privire la aceste măsuri incluse în recomandările comune. Ne așteptăm ca raportul să fie disponibil în două săptămâni aproximativ după care vom ști clar care este poziția STCF cu privire la datele științifice care stau la baza măsurilor. Acum referitor la conținutul recomandărilor comune, voi începe cu Marea Nordului. Există trei scutiri pentru uh, nefrops și alte două specii. Există cinci scutiri de minimis, trei se referă la uh, capturile de nefrops, o alta se referă la capturile secundare în Skagerrak de nefrops, apoi există o solicitare de uh, a minimiza capturile de nefrops în Marea Nordului și există și măsuri pentru a permite utilizarea unor dispozitive de pescuit selective în Skagerrak. În apele de nord-est există o excepție de supraviețuire pentru nefrops și șapte scutiri de minimis. De minimis. Trei se referă la uh, diferite specii și două la capturile de nefrops. In the southwestern waters there's a... Uh, în uh, sud-est uh, există mm, anumite scutiri în Golful Biscay. Există trei excepții de minimis. Avem și capturi pentru merluciu și alte două specii care a fost uh, prima reacție a experților când au analizat uh, toate aceste măsuri? După cum vă spuneam, uh, experții au primit o serie de au trimis o serie de mm, solicitări de clarificări pe care le-am trimis statelor membre și statele membre au furnizat mai multe informații care le-au fost solicitate. Aș vrea să menționez două dintre scutirile de uh, excepție. Este vorba despre pescuitul cu traulere de nefrops în sud-est și în Marea Nordului, iar experții STCF au uh, evidențiat anumite puncte slabe în ceea ce privește dovezile științifice care le-au fost puse la dispoziție. Drept urmare, statele membre din uh, zona Mării Nordului au decis uh, să retragă această scutire de supraviețuire în ceea ce privește pescuitul cu traulere pentru nefrops. Apoi, uh, țările din zona Baltică au avut în vedere această, această informație What is uh, the likely outcome? We expect that in the vast majority of cases based on Oricum, în cea mai mare parte a cazurilor uh, am ținut cont de rezultatele din plenara de săptămâna trecută. Evaluarea uh, oamenilor de știință este pozitivă. Vor exista cazuri în care scutirile care sunt uh, propuse de statele membre vor uh, fi considerate măsuri de tranziție în timp ce există alte demersuri în curs pentru a culege informații suplimentare. Vă reamintiți recomandarea de anul trecut pentru speciile pelagice. În acel caz va trebui să vedem care este impactul asupra <coughs> recomandărilor comune să vedem dacă statele membre vor confirma sau nu uh, pe baza recomandărilor. Va trebui să vedem dacă statele membre uh, vor confirma că acestea sunt uh, măsuri provizorii în așteptarea unor date mai bune și mai credibile. Referitor la pașii următori, vom lucra de îndată ce primim raportul STCF la pregătirea actelor delegate. Știți că și timpul nostru este foarte scurt. Ca și anul trecut, intenționăm să prezentăm actele delegate Parlamentului și Consiliului în octombrie, astfel încât dumneavoastră să aveți suficient timp să le analizați și să vă asigurați că uh, vă dați acordul pentru ca aceste măsuri să fie instituite începând cu 1 ianuarie 2016, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, pentru că regulile trebuie să fie instituite până la 1 ianuarie. Un ultim comentariu. Anul trecut uh, ați uh, exprimat uh, necesitatea extrem de importantă de a avea informații mai multe și mai bune din partea noastră. Evident, vă stăm la dispoziție pentru a furniza aceste informații în orice formă doriți să le primiți. Bineînțeles, vă vom pune la dispoziție și raportul uh, STCF, însă uh, vom avea și întâlniri ad hoc la orice nivel considerați dumneavoastră oportun. Vom încerca să vă oferim clarificări și explicații înainte să vă transmitem uh, efectiv textele actelor delegate în Parlament și Consiliu. Asta ca să aveți timp suficient să vă familiarizați cu conținutul, pentru că adesea este un pic cam tehnic. Am să mă opresc aici. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, există inter- intervenții? Monsieur Kuhn voulez parler Non, non, non, attendez. Vous voulez parler Vous voulez vous inscrire Domnule Kuhn, vreți să vorbiți? Vreți să vă înscrieți sau cum Doamna Ekström. Thank you. I tried... Mulțumesc. Am încercat uh, să vă urmăresc uh, pentru că sunt cam obosită, e cam târziu. Întrebarea mea se referă la reducerea referinței uh, minime de conservare pentru nefrops în Marea Nordului. Este lucru care m-a îngrijorat. Dar dacă v-am urmărit corect, ați spus că analizați această situație și că și STCF uh, evaluează situația. Asta mă bucură. Of course, when we looked at what the Chevening group said, they said that this was s-a spus că este o măsură determinată de piață. Ei uh, vroiau să poată vinde specimenele mici de nefrops și cred că asta are legătură cu obligația de debarcare. Înseamnă că am înțeles corect. Grozav. Care este pasul următor? Putem să fim siguri că această referință minimă de conservare nu va fi mai mică de 130 de milimetri? Merci, Linia. Y il d'autres demandes d'intervention Mulțumesc. Mai dorește cineva să se înscrie la cuvânt? Nu. Drept pentru care a, domnul Coburn, de fapt. Am și eu ceva distractiv de adăugat. Ce se întâmplă dacă ies din Uniunea Europeană Grecia și Regatul Unit? Ei bine, Regatul Unit o să hotărească acest lucru prin referendum și până una alta Grecia rămâne în Uniunea Europeană și foarte bine că așa stau lucrurile. Acum dau cuvântul comisiei. Ernesto? Da, vă mulțumesc. <clears throat> Ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, evident, suntem obligați și de altfel și dorim să obținem uh, avizul uh, STCF în privința impactului propunerii care vizează conservarea. Uh, colegul meu tocmai mi-a uh, pus sub ochi răspunsul uh, pe care s-ar putea să-l dea STCF. <clears throat> Eu aș sugera, dacă sunteți de acord, pentru toate punctele conținute în uh, recomandarea comună, să vă trimitem un tabel, să zicem, în care să vedeți exact propunerea din partea grupului de state membre într-o coloană și în altă coloană care este părerea STCF-ului și evaluarea lor. Și aș face o observație generală în privința uh, rezervelor minime, uh, dimensiunii minime. Avem uh, dimensiunile de debarcare cele pe care le avem de ceva timp, iar uh, logica din spatele acestui principiu nu era neapărat bazată pe principiul conservării, ci de multe ori un principiu de piață comercial. Deci STCF eh, trebuie să analizeze fiecare dintre propunerile formulate de statele membre. Pentru că dacă apar cumva situații în care eh, fostele dimensiuni de debarcare pe care le transformăm acum în eh, dimensiuni de conservare, s-ar putea să nu mai apare probleme, atâta timp cât conserva, logica și principiul conservării se va aplica tuturor chestiunilor din uh, recomandările comune ale statelor membre. Deci dacă e bun pentru oamenii de știință, atunci e bun și pentru comisie și sper că vă va mulțumi și pe dumneavoastră. Dacă doriți, în schimb, să aveți discuții bilaterale pe această chestiune extrem de tehnică, cu mare plăcere vă voi pune la dispoziție informațiile tehnice. Doamna Extrem ar dori o mică precizare. Da, într-adevăr, e o discuție foarte tehnică, însă uh, eu mă refeream la regulamentul de bază, unde se spune că dimensiunea minimă trebuie să se bazeze pe uh, estimările științifice în privința dimensiunii și vârstei. Da, aveți într totul dreptate. Precum am spus deja, sistemul actual este valabil pentru uh, dimensiunile minime pentru conservare, care înainte erau dimensiunile minime pentru debarcare. Dar cu mare plăcere vă punem la dispoziție informațiile din partea oamenilor de știință. E, form, e vorba despre... E vorba de logica pe care se bazează întreaga uh, politică comună de pescuit. În sistemul trecut, ideea este ca principiul conservării să rămână cel primordial și să fie mai important decât principiul comercial. Da, dar pe mine tocmai asta mă, mă preocupă, că s-ar putea să aibă să, să apară probleme cu acest principiu al conservării. Mulțumesc Comisiei, mulțumesc tuturor colegilor pentru participarea la acest schimb de opinii. Recomandările coordonatorilor au fost puse deja la dispoziție, cel puțin așa mi s-a spus mie, sper că le-ați și primit. Aveți observații pe marginea acestora? Ei, nu. Deci aceste recomandări le consider adoptate drept pentru care am uh, epuizat tot, și ordinea de zi și pe noi înșine. Nu uitați, vă rog, următoarea reuniune a Comisiei va avea loc la Bruxelles, așa cum vă spuneam de dimineață, în data de 3 septembrie, joi, de la uh, 10 dimineața, în, uh, vot pe buget. Țin să mulțumesc interpreților, spune domnul președinte cu amabilitate și vă urez tuturor o vacanță bună și întru totul bine meritată. O vacanță plăcută tuturor!